atitudine drepturilor omului va fi și mai acută. Tocmai de aceea așteptăm evaluarea Comisiei Europene. Dorim să... evaluare a acestor foste alegeri. Mulțumesc, spune președintele. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. E vorba de raportul Trentafilides cu privire la politica de protecție a consumatorilor. Dau cuvântul raportorului pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știu și colegii, Comisia a anunțat că vor analiza de aproape drepturile consumatorilor în mai-iunie 2012. Parlamentul a început deci acest raport din proprie inițiativă. Doamna Eva Brit Svensson a fost raportorul inițial, însă dumnea ei a trebuit să părăsească Parlamentul din motive de sănătate, iar eu am înlocuit-o. Vreau să-i mulțumesc Evei pentru toată munca pe care a depus-o la acest raport și sper să se însănătoșească cât mai repede cu putință. Ca și Eva Brit, și eu cred că există anumite lipsuri în sistemul actual. Lipsuri pe care trebuie să le înlăturăm dacă vrem ca într-adevăr consumatorii să aibă toate drepturile. Trebuie să ne ocupăm de problemele pe care le au consumatorii, trebuie să reducem de asemenea inegalitățile dintre consumatori și trebuie să ne asigurăm că aceștia își pot exercita drepturile în general. Și mă gândesc aici, de exemplu, la comerțul electronic. Mă gândesc și la soluționarea alternativă a litigiilor, mă gândesc la faptul că produsele trebuie să fie foarte bune și sigure. De asemenea, avem nevoie de o Europa cu o dimensiune socială mai marcată, iar cetățenii trebuie să aibă un accent uh, ușor la serviciile de asistență socială. De asemenea, trebuie să reducem nivelul de expunere al consumatorilor la substanțe cum ar fi acizii grași trans, hormonii din carne sau la substanțele chimice din produsele cosmetice, de exemplu. 188 de amendamente au fost înaintate de colegii din grupurile politice, colegi care vor să-și impună punctele de vedere. Eu am încercat să oglindesc cât mai multe opinii fără să diluez tăria acestui raport și împreună cu raportorii din umbră am ajuns la 16 amendamente de compromis. Raportul final a trecut astfel prin Comisia Parlamentară pe 17 octombrie. 23 de voturi pentru și 10 abțineri. Știu că unii nu vor fi mulțumiți de rezultatul la care s-a ajuns și de aceea e important să vorbim despre politicile de protecție a consumatorilor. E foarte important să ne amintim că nu am vorbit uh, despre o Europa mai socială, așa cum aș, mi-aș fi dorit eu. Mai e și problema interzicerii publicității care se adresează copiilor sub 12 ani. Deci după toate aceste evoluții și după toate discuțiile cu grupurile politice am început o nouă rundă de discuții și sper că asta le va permite tuturor colegilor să sprijine textul de compromis mâine în vot. E un text care face față problemelor cu care se confruntă consumatorii, mai ales în această perioadă de criză, deci trebuie să ne asigurăm că produsele sunt mai sigure. Vorbim de importanța reducerii emisiilor de dioxid de carbon, de importanța unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor, dar și a mediului. E vorba de asemenea despre publicitatea care se adresează copiilor și despre posibilitățile de a reduce risipa de Uh, mâncare, de hrană. Le mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru eforturile dumnealor pentru a îmbunătăți versiunea finală a textului. Versiune care cred că poate întruni un consens mare și sper că mâine la vot să puteți uh, vota acest raport. Vă mulțumesc, domnule Triantafilidis. La Catch the Eye, domnul Mesa e prima persoană care dorește să intervină. Helyesen teszi a jelentés a fogyasztót az EU Într-adevăr, consumatorul este în centrul activităților atunci când vorbim despre circulația mărfurilor, persoanelor și servicii și serviciilor, protecția consumatorului este esențială. Trebuie să susținem eforturile comisiei pentru a ajunge la schimbări reale începând cu 2012 în ceea ce privește protecția consumatorului și la nivel transfrontalier. Trebuie să consolidăm sistemele informaționale pentru că avem nevoie de mai multe informații. Trebuie să asigurăm că campaniile de protecție consumatorului vor avea mai multe uh, fonduri la dispoziție. Și aș dori să menționez doar testarea produselor uh, din uh, această primăvară. O parte dintre producători nu consideră că consumatorii sunt importanți. Sperăm că Comisia ne va ajuta să uh, remediem această situație. Doamna Nezvedalova. Mulțumesc foarte mult. Drepturile consumatorilor au devenit parte a drepturilor civile. Prin urmare, trebuie uh, să ne educăm, să ne educăm, mă scuzați, consumatorii pentru a avea mai buni cetățeni. Acest raport este foarte bun. Aș dori doar să se acorde mai multă atenție tinerilor consumatori, fiindcă consumatorii noștri devin din ce în ce mai tineri. E vorba de un grup foarte inovator de consumatori care achiziționează foarte multe produse online. Trebuie așadar să ne educăm consumatorii, să introducem programe de educare în acest sens la o vârstă fragedă în școli, astfel încât să avem pe viitor consumatori care își cunosc drepturile foarte bine. Trebuie de asemenea să educăm și pe ceilalți, nu doar pe tineri, pentru că doar astfel vom îmbunătăți respectarea drepturilor consumatorilor. Nu avem ce face cu atâtea directive dacă oamenii nu știu să le utilizeze. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Harbour. Mulțumesc, domnule președinte. Ca președinte al Comisiei și în numele grupului meu, vreau să salut acest raport și mulțumesc domnului Triandafilidis pentru faptul că a continuat uh, munca excelentă a doamnei uh, Eva Britzvenson. Din păcate, nu am avut suficient mult timp pentru a discuta așa cum trebuie despre acest raport. Cred însă că acest raport lansează un adevărat îndemn domnului comisar Dali. De altfel îl salut pentru prezența dumnealui aici. E un îndemn să fim ambițioși în strategia pentru consumator pe care o faceți acum. E un raport pe care noi l-am făcut pentru a contribui la acest proces. Și atunci când ne uităm în acest raport, la acest raport, ne dăm seama că dacă avem o poziție fragmentată, avem anumite uh, chestiuni care țin de domnul Barney, altele de domnul Tajani, altele de doamna Reding, altele de afaceri economice și monetare. Deci de aceea e important să ne dăm seama că, domnule Dali, vă confruntați cu o provocare importantă. Și de aceea dumneavoastră va trebui să veniți cu o politică generală uh, care să ne dea politicile de care, măsurile de care avem nevoie pentru a fi o piatră de temelie a pieței interne. Mulțumesc, domnule Harbour. Doamna Figueiredo acum. Mulțumesc, domnule președinte. Încep și eu prin a-i mulțumi doamnei Eva Brit Svensson și domnului Trian Tafilidis pentru munca depusă asupra unei noi strategii legate de protecția consumatorului. Este crucial să examinăm cu grijă problemele cu care se confruntă consumatorii și în special cei mai afectați de criză în acest moment Campaniile de informare sunt importante și testarea corespunzătoare a produselor sunt măsuri necesare. Femeile, imigranții și copiii trebuie să aibă

șase i optsprezece ani i dorete să contribuie la formarea unei generaii de consumatori contieni de drepturile lor. Eh, arvoisa eh, Mulțumesc, președinte. Ca raportor din umbră de la socialiti i democrai consider că acest raport este foarte bun. Mă surprinde însă faptul că există indiferență aici la Parlament față de cetățeanul obișnuit, față de cetățeanul de rând, în special față de cel care este într-o situație financiară mai proastă. Noi vrem să poziționăm cetățenii în centrul activităților noastre și cu toate acestea protejăm forțele de piață. Protecția consumatorilor reprezintă un obiectiv foarte ambițios Aici e vorba în special de grupuri sensibile precum copiii și vârstnicii. E important să existe o interdicție totală a publicității care face apel la copii. Publicitatea pentru copii are efecte asupra vieții copiilor. Discutăm aici despre haine, despre jocuri electronice și așa mai departe. Imediat se vede ce copii provin din uh, familii înstărite și care nu, în funcție de produsele achiziționate. Aceste diferențe încep să se simtă deja de la grădiniță și tocmai de aceea mi-aș dori să contracarăm această tendință, pentru că vrem o Europa socială. Mulțumesc, spune președintele, ultimul vorbitor, doamna Le Grip. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul pentru o nouă strategie privind politica consumatorilor, pe care îl vom vota mâine, stabilește niște jalone precise pe care ni le dorim din partea Comisiei Europene atunci când uh, la începutul anului viitor va propune agenda. Trebuie să responsabilizăm consumatorii, să informăm mai bun, să asigurăm siguranța produselor, să punem în practică rapid legislația europeană, să ne asigurăm că toți actorii își cunosc drepturile și obligațiile. Iată care sunt prioritățile uh, pentru legiuitorii naționali și europeani, pentru factorii de decizie, dar și pentru întreprinderi, organizațiile profesionale și asociațiile de consumatori. Cred că în momentul de față e important să ne gândim în profunzime pentru a găsi un echilibru corect între numărul de informații, intensitatea acestora care se referă la nevoile reale ale consumatorilor și utilizarea pe care pot să o facă și uh, taxele administrative și financiare și costurile uh, financiare pe care uh, le au întreprinderile pentru a da aceste informații. Deci răspunderea uh, prestatarilor de servicii, însă și, e și răspunderea consumatorilor. Si. I Acum îi dau cuvântul domnului comisar Dali. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mă scuzați, sunt cam răgușit astăzi. And in particular, the îi mulțumesc Parlamentului, Comisiei IMCO și mai ales domnului Triandafilidis, raportorul, și doamnei Eva Brit Svensson pentru raportul privind strategia consumatorilor europeni. Îmi dau seama că, în esență, acest raport reprezintă o serie de compromisuri și poate că acesta nu se referă pe deplin la nu face față unor probleme pe care dumneavoastră le considerați ca fiind importante. Însă rezultatul dumneavoastră final e o contribuție excelentă la munca comisiei, deoarece raportul are mai multe elemente pentru a promova interesele consumatorilor europeni. Salut mai ales abordarea cuprinzătoare privind politica, de, politica consumatorilor din raport. E clar că aici nu e vorba doar de legislație, e nevoie de o politică cu fațete multiple, iar raportul pune accentul pe siguranța, ceea ce e foarte important. E, arată cât de important e ca cei care uh, cumpără să fie informați, să fie educați așa cum trebuie. De asemenea, această politică trebuie să sprijine inovarea în sectorul, sectorul vânzării cu amănuntul. Și aici mă gândesc la piața digitală. Există deja legislație în ceea ce privește practicile neloiale și publicitatea înșelătoare, precum și reparația, cum ar fi soluționarea alternativă a litigiilor trebuie să se asigure implementarea legislației actuale. Se referă la un consum durabil, la consumatorii vulnerabili și pune accentul așa cum trebuie și asupra serviciilor financiare și asupra energiei. Împreună cu alte rapoarte parlamentare pe aceeași temă, cum ar fi raportul de grip, Schaldemose sau altele, precum și următoarea, următorul raport uh, privind consumatorii vulnerabili, acest raport e o piesă valoroasă. Acum, care sunt intențiile comisiei? Doamna Reding și cu mine vom prezenta agenda consumatorilor la începutul anului viitor. În această agenda vom avea o viziune coerentă și stringent și coerentă pentru următorii ani pentru mandatul actual. Vrem să avem un text ambițios cu măsuri concrete care să plaseze consumatorii în centrul pieței interne, așa cum spuneți și în raport. important să se facă o autonomizare, o, o capacitare a consumatorilor. Doamna Reding și cu mine suntem responsabili de acest dosar, dar și alți comisari, deoarece vorba și de serviciile financiare, de energie și de agenda digitală. Și așa cum spune și dumneavoastră, e nevoie de o abordare uh, coerentă și cuprinzătoare și trebuie să ținem cont de provocările actuale și viitoare. Uh, trebuie să avem niște modalități de consum viabile, trebuie să facem față așa cum trebuie comerțului electronic și problemelor legate de consumatorii vulnerabili. Deci toate acestea uh, sunt niște idei care se află și în raportul dumneavoastră. Trebuie de asemenea să consolidăm rolul pe care îl au judecătorii și autoritățile judecătorești în cazuri transfrontaliere. Trebuie să existe de asemenea parteneriate pentru a face mai mult cu mai puține fonduri și de asemenea trebuie să punem la oaltă toți partenerii relevanți din statele membre. Intermediarii, organizațiile de consumatori, și la nivel internațional trebuie să colaborăm în ceea ce privește siguranța produselor. De asemenea, avem deja contribuții de la organizațiile de consumatori. Acum vrem să organizăm o audiere la începutul anului 2012 cu ajutorul Comisiei IMCO și discuțiile sunt în curs privind această audiere. Ca să reacționăm la o cerere a Parlamentului, pregătim și un raport privind integrarea consumatorilor, care va fi gata la începutul anului viitor. În încheiere, aș vrea să vă spun că săptămâna trecută Comisia a adoptat o propunere pentru programul pentru consumatori 2014-2020. E un program care acum e discutat de autoritățile bugetare. Acest program se referă la patru domenii de acțiune. Și mă bucur să văd că cele patru obiective uh, se referă și la ceea ce spuneți dumneavoastră. Siguranța uh, produselor și a consumatorilor, uh, informarea corectă, consolidarea drepturilor consumatorilor și dreptul la reparație și, în ultimul rând, punerea în aplicare a drepturilor consumatorilor. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Dali. Acum, dragi colegi, se încheie dezbaterea privind politica consumatorilor. Votul va avea loc mâine la 12. Următorul punct acum este jocurile de